cu alte grupuri reprezentate. Eu a trebuit să plec, dar uh, colegii mei, rămânând în Maroc, au fost reținuți de poliție, pașapoartele le-au fost uh, luate și au trebuit să uh, plece imediat înapoi. Mie mi se pare că e un tratament inacceptabil de aplicat colegilor din Parlamentul European. Relațiile noastre cu Marocul Uh, sunt unele bune, prietenoase și deplângem faptul că s-a întâmplat asta. De aceea, domnule președinte, vreau să știu dacă ați întreprins ceva în acest sens, dacă vreți să întreprindeți ceva, dacă vreți să abordați într-un fel sau altul autoritățile marocane pentru a solicita o explicație. Am discutat în uh, nenumărate rânduri cu dumneavoastră și știu că acum uh, sunteți președinte al Parlamentului European, așa că vreau să știu ce ați întreprins în această situație. Da, uh, încerc să îmi dau seama ce a fost pe regulamentul de procedură. Dumneavoastră ați descris niște evenimente uh, legate de niște colegi Uh, și tratamentul aplicat acestora în Maroc. Am discutat la ultima conferință a președinților uh, despre asta. Domnul Brok, în calitate de președinte de la AFET, a fost rugat să discute problema la AFET și să ia legăturile necesare cu autoritățile din Maroc. Proiect de la premisa că domnul Brok a întreprins deja toți acești pași. Deja mie mi-a spus uh, că discută cu uh, un reprezentant al Ministerului de Afaceri Externe de la, uh, din Maroc. Autoritățile din Cipru um, mi-au spus că domnul Ioanes Casulidis a devenit ministru de externe în martie în Cipru. Vreau ca în numele întregii instituții să, îi, să îl felicit pe domnul Casulides pentru această numire.